He knows, Thomas knows. vi har en... Bună ziua, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Avem o ordine de, de zi foarte încărcată și pentru astăzi și pentru mâine. Deci, înainte de a continua și de a adopta ordinea de zi, aș vrea să vă spun că în ce privește raportul doamnei Morin, Planul European de Relansare Economică, vom vota astăzi. Ar fi trebuit să votăm mâine, dar vom avea discuția astăzi și vom vota imediat, deoarece este un aviz și Comisia Econ are nevoie de acest aviz pentru ca să poată să adopte raportul mâine. Deci trebuie astăzi să reușim să votăm acest aviz. Da, doamna Paniatopoulos, eu nu pot să îmi folosesc cardul pentru a vota. Nu poate fi folosit, deci pot să votez fără card? Eu Încă n-am spus nimic despre cardurile de votare. Pentru că este o schimbare care a fost anunțată în ultimul moment, nu eram la curent, deci vom vota normal prin ridicarea mâinii, pentru că uh, dacă mulți dintre dumneavoastră nu aveți cardurile de votare, nu e nicio problemă pentru că vom vota fără ele. Următorul anunț cu privire la punctul 20 de pe ordinea de zi, copiii migranților. Trebuia să fie discutat acest punct la reuniunea coordonatorilor, dar această reuniune a fost amânată, deoarece discutăm mai mult despre directiva cu privire la norma de lucru. Deci, va trebui să discutăm astăzi despre acest punct. Deci punctul numărul 20 și va trebui să votăm mâine, chiar dacă uh, acest punct nu a fost abordat între timp în uh, cadrul reuniunii coordonatorilor. Bine, deci reuniunea coordonatorilor va avea loc mâine. Cam acestea erau anunțurile pe care doream să vi le fac. Putem acum să adoptăm ordinea de zi? Da, considerăm că a fost adoptată. Vot möte. What? Oi. Ja, vi, vi har protokollet da, avem procesele verbale, putem de asemenea să considerăm că au fost adoptate, da, mulțumesc. Mai am încă câteva anunțuri de făcut, de fapt. Reuniunea noastră este transmisă prin web streaming, ca să fiți la curent cu acest lucru. Avem printre noi și pe doamna Ieleva din grupul PPE, care împreună cu mine uh, m-a însoțit la New York, unde ne-am întâlnit cu funcționari, deci funcționari ai ONU și am discutat și cu membrii ai Comisiei de resort din ONU și am discutat despre posibilități de colaborare între comisia noastră și a lor deci, veți primi un scurt raport despre această vizită la New York și uh, cu cine ne-am întâlnit și despre ce anume am discutat. Am mai participat la o reuniune pe 22 și 23 ianuarie la Lukavec în Republica Cehă și ați primit deja un proces verbal în acest sens. Și aș vrea să urez bun venit doamnei Mali de Summer, care este o nouă membră a comisiei noastre. Vă urăm bun venit și vă rugăm să o aplaudați pentru a ura bun venit și dumneavoastră. Cu toții, vă rog. Translation. <laughs> Eh, Mulțumesc. Cam atât am avut de spus. Deci, primul punct de pe ordinea de zi este Planul European de Relansare Economică. Doamna Morin, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, înainte de a trece la vot, trebuie să vă spun că am ținut seama de toate observațiile făcute în cursul dezbaterilor pe care le comisiei, mai ales am ținut seama de strădania noastră a tuturor pentru a menține cât mai mult locurile de muncă, știind că este mult mai greu ca salariații să revină la locul de muncă decât să rămână stabil. În al doilea rând, așa cum ați subliniat toți dintre dumneavoastră, acest plan de relansare folosește și pentru creșterea capacității salariaților prin programele de formare, de pregătire. Am încercat să integrăm toate observațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră și împreună cu doamna Ferrera și cu reprezentanții celorlalte comisii implicate în diferitele părți, am încercat să ă, schimbăm puncte de vedere în cadrul unei reuniuni extrem de pozitive. Am reușit ca toți împreună să ajungem la niște compromisuri care sper că vor mulțumi toate partidele politice. Aș dori să vă spun foarte sincer că această reuniune ne-a permis să primim idei bune, să respectăm părerile tuturor. Cred că avizul, așa cum este formulat astăzi, sper să vă satisfacă în cea mai mare măsură. Mulțumesc, domnule președinte! Oh. Mulțumesc, doamnă Moran. Am doi vorbitori pe listă, domnul Silva de Peneda, iar apoi doamna Covaci. Aveți cuvântul, domnule Peneda. Eu quero să a relatora sobre a forma como apresentou. Domn... Domnule președinte, Mulțumesc, doamne Moha, pentru activitatea depusă. Trebuie însă să subliniem părerea noastră despre această criză. Nu există un sistem financiar european și nu există întreprinderi europene, ci doar întreprinderi naționale care s-au europeanizat sau mondializat. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Politica, așa cum este ea formulată, nu poate să înfrunte criza în totalitatea ei. Creditele vor deveni foarte scumpe, vor exista probleme cu forța de muncă și cu investițiile. Există o serie întreagă de riscuri pentru țările care doresc să primească credite. Și există o diferență de 10 puncte între situația din Republica Federală Germană și eh, Grecia trebuie să fim conștienți de următoarele lucruri. Vor crește impozitele și cheltuielile publice. Acesta ar fi un prim scenariu. Apoi un alt scenariu ar presupune ca țările mai dezvoltate să le ajute pe celelalte. O a treia soluție s-ar referi la situația în care dobânzile foarte mici ar fi în sprijinul țărilor membre, dar eh, restricțiile din economie eh, fac în așa fel încât să devină din ce în ce mai grea înfruntarea situației respective. Deci, dacă ar exista un singur factor care să acorde credite pe plan, plan european, ar fi un lucru foarte greu. S-ar ridica și probleme legate de locurile de muncă. Nu văd cum un singur emițător, ca să spun așa, al datoriei publice, al cheltuielilor publice, ar putea să reziste. Există un amendament care a dus la un compromis legat de lupta pe plan european împotriva crizei și acesta ar fi un element fundamental pe care trebuie să-l discutăm. Mulțumesc. Doamna Kovac, iar apoi domnul Leider. Magda, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim recunoștința față de raportor. Și asta pentru că este un, uh, o coordonare uh, foarte eficientă și foarte bună pe care s-a bazat acest raport. Există însă o problemă statele membre trebuie să depășească diferențele între statuturile lor și să își coordoneze măsurile strategice acolo unde este necesară solidaritatea. Dacă se face acest lucru, vom reuși să găsim o bază pentru solidaritate. Acest lucru a fost dovedit de către procesul prin care am trecut. Faptul că am reușit să ne Uh, depășim diferențele. Bineînțeles că diferențe vor exista întotdeauna, având în vedere faptul că noi suntem, sau că unele țări sunt foarte departe de a adopta moneda euro, cred că este important să uh, spunem totuși că diferențele între diferitele state membre în ceea ce privește șansele, oportunitățile, trebuie să fie micșorate, nu au voie să crească. Partidul Socialist este dispus să voteze modificările uh, necesare. Există însă un amendament unde avem uh, unele îndoieli și anume nu știm dacă este posibil ca în trei zile să se creeze companii în Europa, adică pur și simplu să se pună pe picioare o companie în trei zile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Leida, aveți cuvântul. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc Elizabetei Moran și să o felicit pentru spiritul de cooperare. Am lucrat cu toții sub datorită felului în care dumneai ne-a ghidat într-un mod foarte mulțumitor. Și vreau să revin la ce s-a spus înainte. Este foarte clar că dacă nu facem nimic pentru ansamblul zonei euro, vom avea țări care vor trebui să contracteze împrumuturi cu rate ale dobânzii foarte mari din cauza faptului că vor primi note uh, mici de la agențiile de rating. Deci, ar fi bine ca acțiunile să se facă la nivelul întregii zonei euro și apoi fiecare țară să hotărască dacă vrea sau nu să profite de ce s-a hotărât. Dar eu cred că împrumuturile contractate la nivelul întregii zone euro este o măsură de care trebuie să se țină cont, una fundamentală. Vă mulțumesc! Mulțumesc, nu s-a mai scris nimeni pentru a lua cuvântul la acest punct. Dau din nou cuvântul doamnei Mora înaintea votului. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat pe toți colegii, doresc mai întâi să adresez mulțumiri tuturor reprezentanților grupurilor politice care uh, au, aveau de la bun început dorința de a se ajunge la un rezultat constructiv și au făcut propuneri cât se poate de serioase pentru acest proiect de opinie. Apropo de ce au spus colegii Silva Peneda, apropo și colegul Lede apropo de acest împrumut care să se facă la nivelul zonei euro pentru ca să nu există inegalități și mai mari între diferitele țări membre. Eu nu pot decât să spun că nu vreau să depășim prerogativele Comisiei de Ocupare. Și nu pot decât să adaug că ceea ce am făcut noi, ceea ce am redactat, a ținut cont de acest lucru, deci de uh, um, competențele și limitele competențelor comisiei noastre. Deci credeți-mă că am fost cât se poate de atentă la propunerile fiecăruia și am încercat să ajung la un rezultat final care să întrunească uh, acordul majorității. Vă mulțumesc, sper să avem un rezultat pozitiv al votului. Tack så mycket. Då går vi till omröstning. Să trecem la vot atunci. Steven și Philip, sunteți aici? Vom trece la vot acum. Începem cu compromisul A. Pentru. Împotrivă. Vom relua pentru că socialiștii par să nu fi fost de acord. Nu știați că va fi un vot astăzi, deci va fi vot fără carduri. Vom relua. Compromisul A. Pentru. Împotriva. Abțineri. Va trebui să numărăm. Deci, din nou, pentru. Împotrivă. Abțineri. Avem 15 pentru, 21 împotrivă și nu avem abțineri. Deci este respins. Amendamentul cu numărul 1, vă rog. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul B. Două părți. Îmi cer scuze. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum urmează să votăm prima parte a amendamentului 2 și nu, prima, nu a doua parte, deci numai prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul C pentru împotrivă, Abțineri. Adoptat. Trei este caduc. Patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cinci pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat. 8 este retras. Numărul 9. Pe trei părți. Începem cu prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte începe cu on the one hand și se termină cu three days. Deci, pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar va trebui să renumărăm. Pentru, pentru cea de-a doua parte, vă rog. Voturi împotrivă. abțineri. 19 pentru, 17 împotrivă, nu avem abțineri, deci este adoptat. A treia parte începe and, cu and și se termină cu businesses. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 este caduc, compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem la votul final pentru, Voturi împotrivă. Abțineri. Așadar, avem 35 pentru, niciun vot împotrivă și nu avem abțineri. Felicitări, doamnă Moran! Okay. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Uh, eu sunt raportor. Este vorba de linii directoare pentru statele membre în ceea ce privește politicile de ocupare a forței de muncă. Sunt, acest raport este alcătuit din două părți. Întâi este vorba de liniile directoare în sine, iar apoi este și o întrebare orală și o propunere de rezoluție. Așadar, aș vrea să vă spun câte ceva despre asta. În ceea ce privește liniile directoare în sine, tot ce trebuie să facem este să le adoptăm și anume să-l adoptăm așa cum sunt ele acum. După cum știți, avem o perioadă de trei ani la dispoziție pentru liniile directoare ce țin de ocuparea forței de muncă și de sectorul economic. Eu cred că este posibil să fie necesară o revizuire a liniilor directoare anul acesta pentru că avem de-a face cu o situație complet nouă în primul rând în ceea ce privește economia și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, în al doilea rând. Având în vedere faptul că nu am avut propuneri din comisie, ă, de la comisie, ă, ei în mod normal ar fi depus aceste propuneri în decembrie, Iată, nu au venit aceste propuneri nici în decembrie, nici în ianuarie. Am primit uh, propuneri din partea Comisiei în februarie. Așadar, trebuie să vedem uh, cum vom uh, proceda. S-ar putea să uh, pierdem foarte mult uh, timp, să pierdem timp în ceea ce privește adoptarea unor măsuri care să facă față crizei deci cred că ar fi puțin cam dificil. De aceea, în cadrul liniilor directoare, așa cum sunt ele, există spațiu de manevră pentru ca noi să putem stabili anumite priorități în ceea ce privește formarea, educația și alte sectoare. Acest lucru este posibil în cadrul liniilor directoare deja existente. Așadar, având aceste lucruri în considerare, eu, am, eu aș propune să adoptăm aceste linii directoare, așa cum sunt ele. Am spus de asemenea că în viitor dorim să primim liniile directoare în timp util, astfel încât să putem să ne ocupăm de ele în timp util și să ne putem exprima opiniile. Bineînțeles, în fiecare an avem aceste dificultăți, dar în acest an situația a fost uh, mult mai dificilă. Trebuie însă să uh, spunem foarte clar că situația, realitatea este cu totul alta și de aceea am propus să uh, depunem o întrebare orală și o propunere de rezoluție. Să spunem, da, adoptăm aceste linii directoare, dar în același timp arătăm și că există probleme care au apărut. Avem planul de redresare economică, avem criza economică avem și modificări în ceea ce privește politica ocupării forței de muncă. Acestea sunt motivele pentru care am uh, elaborat această întrebare orală. Tocmai asta vrem să arătăm, că este o situație extraordinară. Așadar, propunerile din rezoluție sunt uh, bazate pe ceea ce s-a spus deja în această comisie discutăm despre ceea ce trebuie să facem în această soluție pentru a rezolva problemele pe care le avem, pentru a încerca să controlăm nivelul, rata uh, șomajului și pentru a încerca să păstrăm locurile de muncă existente. Trebuie să investim în tehnologii ecologice, trebuie să investim mai mult în educație și instruire și, bineînțeles, am învățat din trecut că posibilitatea Uniunii Europene de a fi competitivă în viitor depinde de cât investim în educație acum. Așadar, această situație este o oportunitate de a ridica standardele în Europa, de a face ca oamenii să aibă competențe mai bune. Așadar, dacă oamenii Uh, se confruntă cu posibilitatea de a-și pierde locurile de muncă, noi putem să investim în instruirea lor. Au fost, de asemenea, uh, introduse și o serie de amendamente. Domnul Bullman a depus o serie de amendamente, dânsul a plecat din sală acum, dar cred că ele sublin, subliniază exact uh, ceea ce am spus eu în raport. Doamna Lambert a, dus, a dorit să se elimine referirea la industria automobilistică. Eu cred că putem să, ne, să facem această referire, dar sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Lambert, că nu ar trebui să numim o singură industrie. Este clar că această industrie are probleme în, acest, în această perioadă, dar sunt și alte industrii care suferă, deci nu ar trebui neapărat să numim numai această uh, industrie. Deci aș accepta amendamentul dumneavoastră. Domnul Bushel Matthews a depus două amendamente. Pe unul l-aș sprijini. Este vorba de situația specială în fața uh, căreia se află femeile care lucrează cu jumătate de normă. Ele se confruntă cu provocări uh, deosebite în această perioadă de criză. În ceea ce privește cel de-al doilea amendament, domnul Bushel Matthews și cu mine am uh, avut o corespondență electronică. Eu rămân ferm pe poziția mea inițială. Desigur, aceste lucruri sunt relevante pentru Regatul Unit, dar și pentru alte state. Cert este că la ora actuală am putea să ne confruntăm cu riscul de a avea probleme în ceea ce privește competitivitatea. Odată, de exemplu, în ceea ce privește salariile, acestea ar putea fi uh, coborâte, dar, de asemenea, s-ar putea să existe mai puține uh, locuri de muncă. În am spus acest lucru în prima propunere de raport, Bushel, domnul Bushel Matthews a spus că este o situație de uh, inevitabilă, dar eu nu cred că este uh, adevărat acest lucru. Cred că trebuie să uh, apărăm modelul european atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Noi nu vrem să vedem cum salariile sunt în mod obligat scăzute din cauza a crizei de pe piața locurilor de muncă. Trebuie să ne asigurăm că chiar și în circumstanțele unei crize de mari amploare, trebuie să păstrăm niște condiții de lucru minime. Acum, domnul Bushel Matthews a propus un amendament de compromis care, din punctul meu de vedere, este mai echilibrat, dar tot nu stipulează acest lucru și anume că trebuie să respectăm contractele uh, colective de muncă care au fost negociate și care încă sunt în vigoare. Eu, unul, deja am spus acest lucru în propriile mele amendamente, deci ceea ce vreau eu să vă fac să înțelegeți aici este că nu ar trebui să uh, intrăm în acest joc periculos în care suntem de acord cu scăderea, fie ea și temporară, a salariilor numai din cauza că suntem într-o situație de criză, pentru că ar fi un precedent periculos. Trebuie ca, indiferent de nivelul crizei, să nu acceptăm ca una din măsurile luate să fie scăderea salariilor. Cu excepția acestui punct, cred că suntem de acord uh, cu restul, dar cred că domnul Bușilmestes vrea să ia cuvântul. Da, domnule președinte, mulțumesc. Vă mulțumesc că ați acceptat unul din amendamentele mele, dar aș vrea să uh, reexplic ce intenționam să propun cu al doilea amendament. Da, gata, mă ascultați? Deci, permiteți-mi să clarific puțin lucrurile ce privește al doilea amendament. Sunt de acord cu dumneavoastră și anume cu faptul că această criză generalizată să constituie un factor de presiune asupra salariilor. Însă, unele companii în Marea Britanie și în alte țări unde există contracte colective de muncă, se acordă o alegere, se dă o alegere, o alternativă angajaților. Ori, acceptați o scădere a salariului cu X procente și continuați să lucrați, ori uh, intrați în șomaj tehnic și nu primiți decât 60% din salariul uh, normal. Deci, ar trebui să dăm posibilitatea uh, angajaților acestor companii să accepte pe o perioadă temporară un salariu mai mic și să continue să lucreze mai degrabă decât să se ajungă la sistarea activității companiei respective și la plata unui procent anume din uh, salariul actual. Pentru că altfel este ca și cum uh, continuăm să credem că totul este uh, frumos și roz afară și că nu ne va afecta într-un nimic. Deci asta vreau eu să spun cu amendamentul meu. Că este inevitabil ca în timpul unei crize economice generalizate să existe niște presiuni pentru a se reduce uh, salariile, acesta, acest lucru reprezentând o alternativă la oprirea activităților. Acceptați faptul că este o realitate și că nu ne ajută cu nimic dacă uh, închidem ochii și ne prefacem că nu vedem nimic, nu auzim nimic. Deci sunt dispus să reformulez uh, ce am spus ca să acceptați, pentru că uh, Steve, care era mai înainte alături de mine, mi-a sugerat că dacă schimb uh, felul în care este formulată fraza, s-ar putea să acceptați. Sunteți de acord cu mine, cu ideile mele sau nu? Da, da, dar am să vă spun după ce intervine domnul Thomas Mann. <clears throat> Compromis mit jemandem zu machen, der nicht im Raum. Poate reușim uh, totuși să discutăm cu cei care sunt în sală, dar cred că ideea este bună. Uh, dacă soluția este, dacă soluția sună uh, organizăm concurs ca să scădem salariile, atunci nu poate fi soluția cea bună. Trebuie să avem însă posibilitatea de a sprijini uh, acordurile la care ajung partenerii sociali există situații în care se pot accepta reduceri pe termen scurt, însă sunt alții care au la nivelul statului anumite mecanisme de protecție, și anume să se garanteze că nu se pierd locuri de muncă. Se, sunt păstrate uh, locurile de muncă uh, în anumite sectoare. Există sectoare în care acest lucru poate să funcționeze, cu sprijin din partea statului, în alte uh, sectoare nu poate funcționa. Un alt domeniu. Dacă putem, uh, dacă putem ca măsurile uh, de sprijin din partea statului să fie legate de condiții, uh, atunci și asta este un pas uh, foarte important. Uh, poate totuși putem să ajungem la uh, compromisuri. Mie mi se pare important ca doamna Lambert, de exemplu, să se gândească să menținem referirea la domeniul automobilistic. În unele state acesta este o industrie, aceasta este o industrie cheie, dar nu numai de aceea trebuie să rămână referirea, ci pentru că foarte mulți depind de această industrie. Este vorba și de uh, firmele subcontractante și furnizorii către această industrie. De aceea mi se pare important să se spună nu să se elimine această referire, ci să rămână la latitudinea statelor membre. Și încă un aspect care mie mie e foarte important. Uh, mie mi se pare foarte important să menținem calitatea instruirii uh, forței de muncă. Noi uh, finanțăm acest lucru din partea statului astfel încât uh, firmele, în momentul în care au probleme, să poată să-i dea posibilitatea angajatului să uh, facă uh, traininguri, formări, astfel încât uh, persoana respectivă să aibă o mai mare calificare la momentul în care se reia activitatea și să nu existe, să nu se plângă toată lumea că nu avem oameni calificați în momentul în care se dezvoltă și se reia activitatea. Se, trebuie să se spună că este o situație pe termen scurt, aceasta în care nu se, exerci, în care nu se exercită anumite activități, dar trebuie folosit timpul pentru a investi în forța de muncă, în calificarea acestea, astfel încât la reluarea activității să fie, uh, cu toții să fie mai calificați și mai competenți. În rest, uh, sunt de acord cu tot ceea ce a spus Ian. Mulțumesc, doamna Lambert, are cuvântul acum. Uh, I just wanted to, re to respond to... Vroiam să răspund la ceea ce tocmai a spus Thomas Mann. Putem să ne tot certăm apropo de această referire la industria de construcție a automobilelor, dar nu cred că e chiar atât de important. Haideți să ne reamintim că aici este vorba despre liniile directoare ale politicilor de ocupare. Și atunci această referire nu își are locul în acest raport. Mai bine putem să o includem în planul european de relansare economică. Aceasta este părerea mea în tot cazul. Da Mulțumesc, spune președintele. Da, am să încerc să revin asupra tot ceea ce s-a spus. A, doamna Mora a cerut cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte împărtășesc pe deplin observația dumneavoastră din uh, preambul, conform căreia este de dorit să avem într-adevăr timpul necesar pentru a discuta și a aprofunda liniile directoare. Îmi aduc aminte că anul trecut a trebuit tot așa să elaborăm foarte rapid textul. De aceea acordăm mare importanță primirii la timp a acestor linii directoare. Aș dori să vă mai spun că este deosebit de important să știm că astăzi Există o serie întreagă de rapoarte și avize care merg în aceeași direcție, între liniile directoare, planul pentru relansare, activitatea interimară, o serie întreagă de alte rapoarte sunt legate între ele, trebuie să fie coerente pentru că urmăresc și să apere aceleași obiective în cadrul comisiei noastre. Este vorba de creșterea competențelor umane prin formele de pregătire. De aceea, așa cum spunea și Thomas Mann, sunt de acord cu modul în care ați elaborat acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! A, doamna Tomașevska, nu v-am văzut. Aveți cuvântul, vă rog. Bardzo dziękuję. rzeczywiście jest niezwykle trudna. Mulțumesc, domnule președinte. Situația este deosebit de dificilă și în Polonia, într-unul din orașe, angajații au acceptat să li se reducă salariile, dar chiar și după aceea aceste salarii reduse nu au putut fi plătite în integralitate, iar apoi angajații au ieșit în stradă ca să protesteze și acest lucru nu a servit la mare lucru. În urmă cu câțiva ani, când în Varșovia existau dificultăți similare și angajaților nu li se plătea decât 60% din salar, o uzină a fost uh, cumpărată de domnul Luchini și nu a fost nicio, nu exista nicio modalitate ca să se plătească angajaților după uh, cumpărarea uh, firmei acelea salarii ca cele pe care le aveau înainte, înainte de uh, apariția dificultăților. Deci, uh, nu e atât de ușor să se revină înapoi după ce salariile au fost reduse. În plus, dacă banii ar fi investiți pentru dezvoltarea firmei, tot ar fi bine odată ce criza s-a terminat, uh, angajații ar avea de profitat de pe urma acestor investiții, li s-ar da o, o formă de compensație. Deci, ce vreau eu să spun este că orice fel de schimbare, orice fel de modificare a nivelului salariilor trebuie să fie în acord cu contractele colective de muncă care au fost negociate. Vă mulțumesc! Domnul Escobar. Mulțumesc, domnule președinte. Este important în această perioadă de mari dificultăți economice care afectează oamenii muncii, noi să lansăm un mesaj consensual și de aceea acest raport trebuie să întrunească acordul nostru. Două elemente sunt deosebit de importante care oarecum dăunează consensului. Referirea la sectorul automobilistic, în primul rând. Mi se pare că într-un raport cu caracter general, o asemenea referire nu își are locul. Pentru că, de fapt, toate sectoarele cunosc dificultăți și de aceea nu este indicat să facem o singură referire. Apoi, alineatul 14 ridică o problemă este evident că în momentul de față, având în vedere dificultățile economice pe care le înfruntă întreprinderile, se impun măsurile pentru menținerea activității economice. Sunt uh, realități de care trebuie să fim conștienți. Sigur că există presiune asupra salariilor, și este de dorit să se evite scăderea salariilor. De aceea trebuie să ajungem la un consens în așa fel încât mesajul nostru să fie cât mai puternic și să fie în sprijinul lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! vom reveni la aceste două aspecte. În ceea ce privește industria automobilistică și referirea directă la aceasta, trebuie să vă spun că eu vin dintr-o țară în care această industrie este foarte importantă pentru economia națională. Sunt însă de acord cu doamna Lambert că într-un astfel de aviz, chiar dacă industria automobilistică este foarte importantă, nu trebuie neapărat să o numim uh, în mod uh, individual. Este un aviz general, de aceea nu ar trebui să numim anumite sectoare. În ceea ce privește scăderea sau înghețarea salariilor pentru a păstra locurile de muncă, sunt conștient de faptul că acest lucru se întâmplă. Nu se întâmplă întotdeauna, dar se întâmplă în unele cazuri. nu știu dacă noi ar trebui să uh, fim de acord cu asta din punct de vedere politic. Noi ar trebui să păstrăm linia pe care am stabilit-o ca Parlament, ca Uniunea Europeană. Nu trebuie să existe presiune pentru scăderea uh, salariilor, nu trebuie să existe acest tip de concurență negativă. Bineînțeles, există această dezbatere în Regatul Unit. Și Cred că motivul pentru acest amendament este foarte clar, și anume a ă, se asigura că nu există o presiune pentru scăderea salariilor, astfel încât fiecare stat membru, conform prevederilor și tradițiilor um, naționale, să poată stabili măsurile necesare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 cred că ar fi foarte dificil pentru noi să, um, să ne distanțăm de această uh, poziție exprimată în trecut. Poate am putea ajunge la un compromis cu domnul Bushel Matthews. Nu știu, am putea, de exemplu, să spunem că uneori se întâmplă aceste lucruri, dar că nu putem să le sprijini. Noi, în calitatea noastră de Parlament European, trebuie să spunem că ne opunem presiunii pentru scăderea salariilor. Însă vom vedea. Eu deocamdată îmi mențin poziția. Nu am vrut să fiu de acord cu amendamentul uh, domnului Bushel Matthews, care spune că această scădere este inevitabilă. Nu este inevitabil, depinde de politică. Așadar, în principiu trebuie să urmăm linia pe care am stabilit-o până acum. Ajungem la finalul acestei discuții vom vota mâine acest punct. Am uitat un lucru, spune președintele. Domnul doctor Carlos Morero González și cu domnul Rodriguez au elaborat un raport cu privire la aceste linii directoare. Am discutat și în trecut acest subiect. Au existat critici față de, revizu- față de implicarea Parlamentului în revizuirea acestor linii directoare, de aceea doresc să vă dau dumneavoastră, domnilor, posibilitatea de a vă exprima opiniile cu privire la procedură și la modul în care funcționează. Cred că este foarte important să facem acest lucru acum, pentru că avem acum liniile directoare și ele uh, și avem o procedură pe rol, iar în 2010 se va începe o nouă procedură. Aveți uh, cuvântul, domnule Gonzales. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, dreptul de consultare obligatorie al Parlamentului figurează în articolul 128 al tratatului în ceea ce privește adoptarea liniilor directoare și uh, în ceea ce privește și consultarea privind punerea în aplicare a strategiei de la Lisabona și al orientărilor în politica economică. Acestea sunt uh, amenințate încă de la punerea în aplicare a tratatului de la Amsterdam pentru a vă lămuri care este exact situația și pentru a vedea care este părerea experților în ceea ce privește rolul uh, politic al Parlamentului, dar și rolul tehnic, am să vă prezint foarte pe scurt care ar fi alternativa pentru a ieși din acest impas. Dacă facem o succintă evaluare a modului de aplicare a tratatului de la Amsterdam în primii trei ani ai ciclului de la 2000 în 2002, trebuie să spunem că în cazul politicilor de ocupare a forței de muncă, ne dăm seama că în perioada 2000-2002 Parlamentul a dispus doar de o, o lună și jumătate pentru a-și formula părerea. Parlamentul European a avut 2000, două luni la dispoziție în perioada următoare, dar Cred că este necesar să subliniem că au existat două elemente agravante. Începând din 2003, în aceeași propunere a Comisiei sunt integrate atât propunerea privind consultarea obligatorie în privința politicilor de ocupare, cât și consultarea neobligatorie în ceea ce privește liniile directoare ale politicii economice. Totuși trebuie să existe o coordonare a lucrărilor și activității comisiilor Parlamentului în 2004, care a fost anul în care au avut loc uh, alegeri, Parlamentul European a avut doar două săptămâni la dispoziție pentru a-și uh, emite poziția. Situația s-a agravat începând uh, din 2006, perioada 2006-2008. În această perioadă, Parlamentul nu a dispus de cele două luni pentru a-și elabora poziția. Din nou, s-a dovedit și vreau să vă informez că începând cu 2006 Comisia Europeană a schimbat din nou regulile jocului, iar propunerea asupra căreia trebuie să se ă, pronunțe Parlamentul European nu reprezintă un raport obligatoriu, ci o propunere comună care să includă în același pachet evaluarea privind punerea în aplicare a strategiei de la Lisabona. Afectarea directă ale intereselor de legitimitate pe care le uh, reprezintă Parlamentul pentru a-și elabora poziția cuprinde două aspecte pe care trebuie să le subliniem. În primul rând, începând din 2006, Comisia nu a făcut o distinție între această perioadă și perioada în care avem de a face nu cu o revizie profundă, o revizuire profundă a pozițiilor, ci cu elemente de detaliu. Comisia a pus la același nivel, din punct de vedere juridic, dreptul Parlamentului de a se pronunța, conform articolului 128 din uh, tratat, cât și consultarea despre care am vorbit în mod logic. În cazul unui parlament european al căror număr de membri a crescut și strategia rezultată din tratatul de la Lisabona, ă, se poate ajunge totuși la un colaps dacă nu se ține seama de condițiile în care Parlamentul trebuie să-și elaboreze poziția într-un timp adecvat înainte de reuniunile Consiliului și înainte de luna iunie. Propunerea de studiu este următoarea din punct de vedere strict politic și al relațiilor interinstituționale. Nu este cazul să se ajungă la o acțiune în justiție în fața curții înainte ca Parlamentul să fie dezolvat în luna mai și înainte ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare, se propune ca Parlamentul să ceară Comisiei ca în cazul uh, articolului 128 din tratat să existe cel puțin o perioadă de 5 luni în care Parlamentul să-și uh, exprime poziția în ceea ce privește revizuirea politicilor de um, ocuparea forței de muncă. În următorii doi ani ai ciclului este vorba de o perioadă de trei luni, pentru că este vorba de revizuiri parțiale și Parlamentul European ar dispune în acel fel de timpul suficient pentru a-și exprima poziția. În afară de lucrările de traducere care trebuie făcute în perioadele respective, în afară de alte elemente de ordin tehnic, înainte ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare și ținându-se seama de principiul de subsidiaritate, este necesar ca și parlamentele naționale să se pronunțe asupra conținutului propunerii Comisiei Europene. În cazul că nu avem de-a face cu o consultare obligatorie, în ceea ce privește evaluarea modului de aplicare a strategiei de la Lisabona și politica economică, ciclurile de revizuire strategică propunem noi în studiu că ca Comisia să-și prezinte propunerea în prima parte a lunii decembrie pentru a acorda timp suficient Parlamentului European să-și poată prezenta punctul de vedere în, înainte de Consiliul de primăvară. Având în vedere de noul articol din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, noi credem că Parlamentul European trebuie să invite Consiliul și Comisia să ajungă la un acord interinstituțional pentru a stabili un nou calendar și a reglementa în mod corespunzător toate aceste probleme. Ar fi numai o problemă care ar trebui să țină seama nu numai de conținut, ci și de articolul 198 din tratat, în așa fel încât Parlamentul să ceară ca acest acord interinstituțional să aibă un caracter obligatoriu. În cazul în care nici prima, nici a doua soluție nu sunt acceptate de Consiliu sau de Comisie, nu mai rămâne ca soluție în următorii 2-3 ani decât ca Parlamentul să ajungă în fața Curții de Justiție, ținând seama de articolul 232 din tratatul actualmente în vigoare. Ă, s-ar face acest lucru reclamându-se uh, un recurs, iar Parlamentul European ar a, și-a oferit colaborarea în anii care au urmat tratatului de la Amsterdam, cerând totuși rezolvarea problemei fără să obțină ceva concret în schimb. În cazul în care Parlamentul nu ar primi un răspuns favorabil din partea Comisiei și Consiliului în cazul în care nu s-ar accepta consultarea obligatorie pe baza tratatului, pe baza articolului 128, Parlamentul ar fi în dreptul său legitim de a-și uh, reclama de a reclama această situație în fața curții de justiție pe baza tratatului 232 ar putea recurge chiar la un recurs cerând anularea acestei hotărâri. Dacă Parlamentul nu va fi consultat în ceea ce privește problemele legate de politica de ocupare a forței de muncă, Comisia ar trebui să țină seama totuși de această poziție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule González. N-am citit acest studiu, mărturisesc. O voi face. Însă, cred că el subliniază ceea ce cunoaștem cu toții deja – dar este ceva ce apare deja în liniile directoare. Și până acum Comisia și Consiliul nu au luat foarte în serios toate aceste aspecte. Noi am depus multe eforturi pentru a elabora aceste linii directoare, am încercat să punem punctele pe ei, să evidențiem problemele, dar așa cum a spus și domnul Gonzales, ni s-a răspuns în mod foarte politicos că se va ține cont de ce am spus noi și că problemele vor fi rezolvate, dar știm cu toții că, de fapt, nimic nu, din toate acestea nu s-a întâmplat. Și mereu am tot așteptat ca comisia să ne dea avizul său asupra acestor linii directoare și n-am obținut nimic, iar de la Consiliul de asemenea nimic nici în decembrie, nici în ianuarie. Abia acum, în februarie, poate se va întâmpla ceva, și până la urmă hotărârea finală se va lua în martie, la Consiliul din luna martie și, de fapt, Parlamentul nu va fi avut niciun fel de contribuție hotărătoare și niciun fel de influență, pentru că, de fapt, nimeni nu avea chef să ne asculte. În trecut am luat atitudine față de acest comportament, am încercat să luăm contact cu părțile implicate, să spunem că sunt niște termene care ar trebui respectate. Și eu împărtășesc uh, concluzia acestui studiu și anume că ar trebui să renunțăm la cuvintele, la discursurile frumoase, dar care nu servesc la nimic, și să înlocuim vorbele cu fapte. Cineva ar trebui să tragă la răspundere comisia pentru că ea nu respectă niciun fel de termen limită. Este, cum spuneam, un studiu de care trebuie ținut cont, care ne-a permis să trecem în revistă ce s-a întâmplat în ultimii ani apropo de aceste proceduri și e bine să uh, ne gândim și ce, s-a întâmplat, și ce se va întâmpla, ne gândim și la ce se va întâmpla odată cu intrarea în vigoare a uh, noilor uh, um, proiecte din strategia uh, Lisabona să ne asigurăm că Parlamentul European are un cuvânt de spus care să se resimtă și pe teren, să se transforme în lucruri concrete și să nu rămână numai niște, uh, sub forma unor cuvinte scrise pe niște pagini. Pe de altă parte, atunci când detaliile unui uh, acord nu sunt respectate, acest lucru trebuie menționat și chiar și atunci când ele sunt respectate, munca Parlamentului European trebuie respectată. Suntem cu toții conștienți de acest lucru și uh, mă bucur că studiul dumneavoastră a afirmat acest lucru încă o dată. Doamna Van Lank a fost deja raportor în trecut pentru acest lucru și acum îi dau cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest uh, studiu, însă ar putea secretariatul să ne spună exact unde putem găsi acest studiu? Um, prezentarea studiului a fost foarte rapidă și mi-ar plăcea să-l pot aprofunda. Sunt de acord însă că Parlamentul European viitor ar trebui să ajungă la un acord interinstituțional cu Comisia și Consiliul pentru ca Parlamentul să fie implicat în întreaga procedură. Cred că noi avem un interes de a, a ne putea aduce uh, contribuția, nu numai pe baza tratatelor, dar și pentru că noi suntem aleși în mod democratic și direct de către poporul uh, și de către oamenii din uh, statele Uniunii Europene. Noi, practic, așa avem, putem simți pulsul vieții economice și um, a uh, ocupării în statele noastre membre. Aș dori să îi atrag atenția domnului profesor cu privire la o problemă, și anume este vorba de termenele limită pe care ni le impun Consiliul și Comisia. Nu avem timp suficient, nici anul trecut nu am avut timp suficient Deci nu avem timp pentru a aprofunda aspectele unei probleme, pentru a o înțelege, într-adevăr. Dar nu este vorba numai de asta. Nu avem timp, trebuie să lucrăm foarte rapid. Însă, din punct de vedere formal, Consiliul a adoptat liniile directoare după ce am votat, însă în mod informal Consiliul hotărâse de foarte mult timp, dinaintea votului nostru, cum va proceda. Deci dacă un acord interinstituțional trebuie să funcționeze, bineînțeles că putem să utilizăm uh, argumente de ordin legal uh, și să ne referim la tratate, însă până la urmă totul se reduce la o bună cooperare între cele trei instituții și la uh, implicarea partenerilor într-un dialog social. Trebuie să înțelegem că toate instituțiile sunt importante dacă dorim o strategie de la Lisabona uh, solidă. Bineînțeles, avem instrumente legale, uh, argumente juridice, însă asta nu este suficient. Al doilea punct pe care doream să-l menționez este următorul. Dacă am înțeles corect și este posibil să nu se fi întâmplat asta, dumneavoastră diferențiați între o consultare obligatorie, conform articolului 128, și um, cu liniile directoare dinainte, unde ni se cere un aviz. Dar nu este o precondiție acordul nostru. Eu am o dificultate uh, aici. Și asta pentru că Parlamentul a salutat liniile directoare integrate, pentru că erau o uh, strategie uh, pur, care uh, ținea pur de ocuparea forței de muncă. Așa. Totuși, totul trebuie să fie integrat, astfel încât vom lucra cu două uh, termene conform uh, diferențierii dumneavoastră. Un ultim punct. Dumneavoastră sugerați ca Parlamentul să ceară un uh, timp minim pentru consultarea cu privire la aceste linii directoare. Însă asta înseamnă că Comisia Europeană trebuie să-și facă propunerea pentru liniile directoare integrate în septembrie. este o regulă politică. Nu se, poate hotă, nu se pot hotărâ liniile directoare integrate în iunie și asta pentru că niciun guvern nu va putea să se consulte cu partenerii sociali și cu parlamentele naționale uh, și cu, toți, uh, cu toate părțile implicate în aplicarea acestor uh, linii directoare și nu se vor putea face toate aceste lucruri în timpul perioadei de vară. Așadar, întregul pachet pentru liniile directoare integrate trebuie să fie finalizat mai devreme. Deci dacă ne uităm la uh, perioada pe care o avem, ar fi uh, septembrie. Însă eu nu cred că Comisia poate să facă toată această muncă în timpul uh, verii, pentru că trebuie să facă foarte multe evaluări și așa mai departe. Deci cum se poate uh, ajunge la final în septembrie, deci cred că este mult să cerem un termen de 5 luni. Dar oricum, vă mulțumim, vă mulțumesc pentru sugestiile dumneavoastră și sper că acest raport va fi uh, va avea prioritate în această comisie. Sper că ne vom revedea după alegeri și că, acest parla- și că noul Parlament va lucra înspre un acord interinstituțional. Mulțumesc. Am să-i dau din nou cuvântul domnului Gonzales pentru că i s-a pus o întrebare apropo de articolul 128, dar vreau și eu să fac câteva observații scurte. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spune că acum lucrurile sunt cu atât mai complicate, deoarece liniile directoare au fost integrate și că hotărârea se ia cu ocazia summitului anual. Și atunci am văzut deja în trecut că chiar dacă hotărârea oficială se lua la Consiliul European din iunie, de fapt, în mod neoficial, încă din martie, guvernele hotărâsele deja ce să facă. Și atunci avem linii directoare pentru uh, ocupare și apoi linii directoare integrate, dar ne întrebăm dacă acest proces, proces este cu adevărat integrat, dacă Parlamentul poate cu adevărat să-și spună cuvântul, pentru că, așa cum am mai spus, știm că statele membre își iau deja hotărârile înainte ca noi să votăm. Deci nu este deloc ușor și cred că s-ar putea rezolva totul datorită unui acord interinstituțional. Domnul Gonzales se dea răspunsul cu privire la articolul 128. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Având dreptul comunitar la îndemână, trebuie să vă spun că singurul lucru care poate garanta respectarea prevederilor din uh, tratat este că dacă am încerca să uh, facem o evaluare a situației în care Curtea de Justiție de la Luxemburg s-ar pronunța în favoarea Parlamentului, acest lucru nu ar fi posibil. Singurele dăți când eh, s-a pronunțat eh, în favoarea eh, necesității consultării Parlamentului au fost situații de excepție. Consultarea este obligatorie, ceea ce presupune că în situații de excepție, totuși, Consiliul poate să nu consulte Parlamentul. Intervine aici o problemă juridică de fond. Cum poate aspira Parlamentul să câștige o bătălie juridică fără să se țină seama de tratate și de revizuire. Trei revizuiri au existat ale tratatului. Tratatul de la Nisa, tratatul constituțional, tratatul de la eh, Lisabona. Acolo Parlamentul nu și-a văzut recunoscut dreptul de consultare obligatorie ca jurist, eu nu doresc ca Parlamentul să intre într-o bătălie juridică pe care o va pierde în fața Curții de Justiție. Nu încape nicio înduială că dumneavoastră aveți dreptate, dar baza fundamentală pentru a se ajunge la acordul interinstituțional este să existe voința guvernelor, Comisiei și Parlamentului să uh, stabilească niște cicluri uh, complementare în care orientările generale să corespundă orientărilor în materie de ocupare a forței de muncă. Parlament eh, Mulțumesc. Este un subiect pe care îl vom dezbate în viitor în Parlamentul European și eu unul încă o dată sunt convins că un acord interinstituțional ar rezolva lucrurile sau le-ar facilita și de asemenea știu că nu va fi ușor să ajungem la un asemenea acord. În ce privește întrebarea cu privire la uh, locul în care poate fi găsit acest studiu, pot să-i spun că un rezumat al prezentării va fi distribuit tuturor uh, membrilor comisiei. Acum vreau să îi mulțumesc domnului Gonzales pentru munca depusă și pentru prezentarea acestui studiu. Vă mulțumim pentru ajutorul pe care ni-l acordați și cred că putem termina discuțiile la acest punct și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi responsabilitatea socială a întreprinderilor în subcontractante în lanțul de producție. Domnul Lehtinen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă reamintesc care este background-ul acestui raport. S-a spus deseori în acest Parlament că o piață internă care funcționează bine înseamnă încredere reciprocă și lucruri care circulă fără să țină cont de frontiere. De fapt, acest raport în esență despre asta vorbește. Pentru că datorită mobilității avem mai, o mai multă, o, o activitate economică de mai mare amploare și mai multe locuri de muncă. Dar dacă nu există încredere, nu putem să vorbim despre o piață a muncii interne care funcționează bine. Dacă angajatorii sunt cinstiți și dacă ei dacă însă acești angajatori cestiți nu reprezintă decât o minoritate care trebuie să plătească oalele sparte pentru toți cei care nu sunt cinstiți și nu plătesc salariile angajaților, e clar că lucrurile nu pot să funcționeze. Există uh, prevederi legislative în 8 state membre, dar asta nu este suficient. Avem nevoie de o soluție la nivel european pentru a rezolva aceste chestiuni transfrontaliere din lanțul uh, întreprinderilor subcontractante. Știți că în sectorul construcțiilor uh, a existat această problemă și s-a efectuat un studiu apropo de răspundere. În ce privește propria mea țară, pot să spun că am văzut că s-au întâmplat exact aceleași lucruri ca cele despre care se vorbește în studiul respectiv despre sectorul construcțiilor. Piața internă a muncii are nevoie de niște reguli simple și clare, nu numai ca să-i protejeze pe angajați, dar și pentru a combate fenomenele negative care apar pe piața muncii. Și dacă această comisie va sprijini acest raport, ceea ce este scopul meu, cred că va fi un lucru bun, pentru că nu este o chestiune de stânga sau de dreapta. Este ceva ce interesează pe angajații și angajatorii din întreaga Uniune Europeană. Și sper că atunci când se va vorbi din nou despre acest subiect uh, în cadrul noii legislaturi, se va avea în vedere faptul că e nevoie de o legislație la nivel european. Pentru că, așa cum am mai arătat, nu există chiar atât de multă încredere între angajatorii, între întreprinderile din diferitele state membre. Raportorii din umbră au depus amendamente constructive, 66 în total, și așa cum uh, puteți să vedeți din lista de vot, nu există decât un singur amendament de compromis cu ALDE și cu Verzi. Deci, eu sper că voi obține sprijinul majorității membrilor comisiei în cadrul votului de mâine, pentru că, cum spuneam, este o cauză comună pentru uh, întreprinderile din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Lehtinen. Avem cele 66 de amendamente și vom uh, spera să ajungem la compromisuri. Ai cuvântul, Gabi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, domnule raportor. Acest fenomen că angajații sunt tratați mai prost decât uh, la, într-o uh, unitate subcontractantă decât într-o uh, companie care a obținut contractul, e bine, acest lucru uh, este știut și este foarte clar că trebuie îmbunătățită situația și nimeni nu cred că are ceva împotriva acestui fapt. Întrebarea este însă cum facem acest lucru și cred că aici apar diferențele între noi și, cred, și noi avem alte uh, opinii față de raportor uh, și, așa cum am văzut, majoritatea amendamentelor din partea socialiștilor și a verzilor, și aici apar unele diferențe. Am să vă numesc câteva puncte. La cifra uh, 3 se cer anumite avantaje sociale. Ei bine, uh, în țara mea deja de mult există acest lucru. De exemplu, o companie poate să, uh, să-și facă publicitate prin faptul că um, are activități ce țin de responsabilitatea socială. Însă, după părerea mea, acest lucru ar trebui să se facă la nivel național și nu la nivel, um, la nivel european. Dacă se cere să se introducă acest um, logo ce ține de responsabilitatea socială la nivel european, vor exista foarte multe companii care se vor simți care vor simți că din nou li s-a impus ceva de la Bruxelles. Și un alt aspect important, cine va controla toate aceste lucruri? Vom avea din nou nevoie de un aparat enorm de control din partea Comisiei, din partea Bruxellesului, pentru a controla în 27 de state membre dacă se respectă criteriile sau nu. Deci nu mi se pare un aspect ce ar ține de nivelul european, ci unul ce ține de nivelul național. Pentru mine acest lucru este un punct cheie. Al doilea punct pe care doresc să-l numesc este vorba de răspunderea um, în ceea ce privește datoriile totale. Este vorba de un instrument care uh, se vrea ca leac în acest uh, domeniu al, al subcontractării. Acest tip de răspundere, ei bine, este minunat, dar uh, eu vă întreb care este baza juridică pentru asta. Raportorul a spus că trebuie să uh, adoptăm măsuri care să ducă la creșterea încrederii la nivel european. Da, corect, minunat, dar trebuie uh, să ne amintim că și aici, în comisie, dar și în comisia jurii, discutăm aspecte juridice și uh, trebuie să vă spun că suntem legați de anumite tratate și nu putem să cerem reglementări, oricât de frumoase ar fi ele, pentru care nu avem o bază juridică în tratate. Și după părerea mea, în tratatele pe care, le, care sunt în vigoare acum și dar nici în tratatul de la Lisabona nu se stabilește o astfel de bază juridică. Și nu cred că trebuie să nu luăm în serios uh, bazele juridice și să cerem reglementări numai pentru că ni se pare nouă frumos. Și asta tocmai pentru că astfel nu stimulăm creșterea încrederii populației europene în instituțiile europene. Am să vă rog să mă corectați dacă în alte state vedeți situația altfel, dar un acest tip de răspundere ține de dreptul civil. Iar pentru asta nu avem o bază juridică. Am găsit unele observații cu privire la amendamentele 46 și 51 nu văd de ce nu ar fi ele uh, acceptabile. Poate aici domnul președinte îmi poate da unele informații sau dacă nu trebuie să discutăm acest aspect mâine. Încă ceva cu privire la uh, referirea din amendamentul 38 al cărții verzi a Comisiei cu privire la dreptul de muncă. Mi se pare ciudat că există o astfel de referire eu am fost uh, foarte fericită atunci când Comisia a trimis această carte verde acolo unde era locul, și anume la coșul de gunoi. Nu era vorba de măsuri care să protejeze angajații aici. Îmi amintesc numai de toate măsurile ce țineau de flexicurity, care uh, practic înmuiau uh, reglementările existente și nu duceau la o mai mare protecție a lucrătorilor, ci din potrivă. s-a uh, dorit efectuarea unui uh, studiu în amendamentul 49 um, în ceea ce privește din nou um, anumite aspecte ce țin de răspundere. E bine, din nou, dacă nu avem bază legală, atunci nu avem nevoie nici de studii de fezabilitate din partea uh, comisiei. Comisia oricum trebuie să facă o serie întreagă de studii de fezabilitate și trebuie să le facă bine, iar dacă dorim acest lucru, nu trebuie să îi dăm sarcini în plus, dacă nu este necesar. În plus, am mai văzut un amendament, amendamentul 5, în care un coleg spune că nu mai este suficient să se stabilească aceste salarii la nivelul industriei și la, în baza reglementărilor industriei, dar nu-mi dau seama uh, la ce se referă acest amendament. La mine în țară și în majoritatea statelor membre este vorba de uh, partenerii sociali și uh, de contractele colective de muncă la care se ajunge. Așadar, trebuie să vă spun că am Uh, probleme substanțiale cu acest uh, raport. Există unele puncte cheie pe care le-am numit deja, care mi se par esențiale pentru a decide dacă putem fi de acord sau nu cu acest raport. Spun încă o dată, nu este vorba de faptul că uh, am fi de acord cu abuzurile uh, atunci când este vorba de subcontractări. Din potrivă, Ni se pare foarte clar că trebuie luptat împotriva acestora, însă întrebarea este cum facem acest lucru. Iar aici nu cred că putem uh, face o reglementare uh, unitară în întreaga Uniune Europeană, ci trebuie să analizăm situația și, în primul rând, să lăsăm la latitudinea celor care au competența aici, anume statele membre. Mulțumesc. Pot să vă dau o informație. Secretariatul ne spune că unele amendamente au fost considerate drept de neacceptat în acest uh, dosar pentru că sunt uh, discutate în Comisia Libe. Acolo vor trebui uh, depuse. Elizabeth Schröder. Mulțumesc. Am ascultat cu foarte mare atenție ceea ce a spus colega mea, Gabriele Stauner, însă, între timp, și uh, dreptul european a evoluat. În plen am adoptat uh, raportul domnului Fava, în care era vorba de încălcări ale drepturilor uh, lucrătorilor în, uh, din partea angajatorilor în state terțe. A existat o inițiativă în acest uh, sens din partea Consiliului în domeniul justiției și afaceri interne. Inițiativa a venit așadar din partea Consiliului, iar aici exact ceea ce a spus colegul uh, Lehtinen a fost inclus în acest raport și a fost adoptat. Așadar, mi se pare logic ca el să preia aceste uh, măsuri adoptate, aceste prevederi adoptate și să le dezvolte. Drept urmare, nu pot fi de acord cu ceea ce a spus doamna Stauner, pentru că suntem cu un pas înainte, iar Consiliul a decis la nivel, așadar statele membre au decis uh, să uh, pornească într-o nouă direcție și astfel s-a creat și o bază pentru ceea ce uh, este conținut în raportul la Selehtinen. Așadar, Um, ceea ce ar, ar, a spus doamna Staunor ar însemna că suntem acum câțiva ani, de fapt, și de aceea uh, noi sprijinim acest raport. Mulțumesc, doamna Schroeder. Urmează Jan Kramer. Mulțumesc, Thomas. Voi vorbi în germană pentru că există o eroare de traducere în ceea ce privește amendamentul 5. Propunerea mea a fost uh, formulată într-un fel, însă în, uh, flama, în uh, neerlandeză a fost uh, tradus greșit. Este vorba de uh, punerea sub presiune a, uh, în ceea ce privește uh, prețurile uh, și așa mai departe. Este în traducere ceva ceea ce eu de fapt nu am intenționat să spun. Însă, ceea ce vreau să spun uh, și ceva ceea ce am um, cercetat în, ultimul, în ultimii ani. Condițiile de muncă obișnuite nu mai sunt respectate fie prin muncă la negru, uh, prin faptul că se, nu se respectă sau se ocolesc anumite reglementări, există așadar diferite uh, căi de a nu respecta regulile și de aceea am depus aceste amendamente. Mulțumesc! Ian, uh, multilingvismul este așadar un mare avantaj. Felicitări! Luigi, ai cuvântul. No, it's not referred to me. I, I... <laughs> Levo soltanto sotto... Vrem să subliniez forma că în legătură cu obiectivul salvgardării uh, acestei funcții de subcontractare prin evitarea abuzurilor uh, reprezintă o problemă asupra căruia suntem cu toții de acord. Acesta face parte din uh, lanțul de producție și există fabrici specializate în anumite sectoare și ele subcontractează anumite lucrări de la întreprinderea uh, principală. Totuși, uh, subcontractarea nu trebuie utilizată în mod impropriu, ajungându-se la uh, abuzuri nu numai în materie de salarii, ci în general. Trebuie evitat și dumpingul și trebuie evitate și abuzurile în materie de sănătate, de asigurări sociale. Apoi, există anumite segmente care nu pot fi acceptate decât Ă, dacă fac parte dintr-un ansamblu. Aici este vorba și de o chestiune de competențe. A intervenit dimensiunea comunitară prin directive legate de subcontractare. Există reguli care se referă la funcționarea pieții unice, a pieții comune și prin subcontractare s-a încercat să nu fie încălcate aceste reguli. Subcontractarea presupune participarea multor întreprinderi europene, dar nu trebuie încălcate uh, regulile pieții unice. Folosindu-se același temei juridic, este posibil să se fie intervenit în dimensiunea eh, comunitară, încărcându-se principiul responsabilității principale. Deci, întreprinderea principală este răspunzătoare și de îndeplinirea regulilor de către întreprinderile subcontractante. Acest lucru se referă la multe aspecte, inclusiv la asigurările de sănătate și alte domenii. Nu ne putem închipui că asemenea obligații ar exista numai pentru uh, apărarea pieții interne și nu este cazul să se ajungă la încălcarea regulilor și la fenomente de dumping. Cred că amendamentul colegei Sauner este un amendament care încearcă să ajungă la un compromis. Intervenția în dimensiunea comunitară prin respectarea principiilor de competență, a principiului de proporționalitate și subsidiaritate. Dacă acest lucru se ține de competența statelor membre, înseamnă că acest lucru ne poate duce la un compromis acceptabil. Aici existau unele elemente care se refereau la subcontractare și unele alineate ieșeau din această sferă. Mulțumesc! Grazie mille, Luigi. Und jetzt hat uh, sie versprochen. Mulțumesc, Luigi. Anne von Lanke. Mulțumesc. n-am să fac uh, un discurs prea lung, vroiam să revin asupra acestei chestiuni a lipsei temeiului juridic. Aș vrea să-i răspund doamnei Stauner că există un temei juridic și dovada constă în faptul că numai târziu de săptămâna trecută Parlamentul European a votat pentru adoptarea unor forme de penalizări pentru acele persoane care angajează imigranți care nu au acte în regulă. Deci, nu putem să venim aici și să spunem că nu ar exista un temei juridic pentru întreprinderile subcontractante din lanțul de producție. Însă, fiind vorba despre o inițiativă comunitară, e clar că vom găsi și un temei juridic. Da, mulțumesc. Nu mai dorește altcineva să ia cuvântul? A. Nu? Comisia vrea să ia cuvântul? Nu? Comisia nu vrea să ia cuvântul? It's not, not necessary for the amendment. A, nu. Pentru amendamente nu e nevoie să avem uh, părerea comisiei. A, data trecută ați luat cuvântul. Dragi, dragă colega, îți aparține cuvântul. Domnule președinte, apropo de problemele transfrontaliere, e clar că dacă avem probleme transfrontaliere, avem nevoie și de soluții transfrontaliere. Și atunci când ne vedem, ne uităm la amendamente, eu unul nu mă opun nici ideilor doamnei Stauner, nici a domnului Koslovski, căci ei cer comisiei să ia niște măsuri și e clar că ar fi momentul ca Comisia Europeană să ia deja niște măsuri concrete. Da, mulțumesc foarte mult. Mâine, de la ora 9, deja începem să votăm și este un vot electronic. Vă rugăm să nu vă uitați cartelele de vot, pentru că votăm asupra mai multor uh, puncte. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de multilingvismul, un avantaj pentru Europa și un angajament comun un raport al domnului Ceaba Șogor. Multilingvismul nu este numai o posibilitate de a învăța limbi străine, ci, după cum spune și titlul acestui raport, este un aspect esențial. Și aceasta este linia pe care doresc să o urmez în raportul meu. Ca membru al Comisiei pentru Ocupare, vă mulțumesc tuturor pentru amendamente. Unele au venit uh, după termen, unele ar fi trebuit mai degrabă trimit, trimise uh, Comisiei Cult, însă în majoritatea cazurilor am putea ajunge la un compromis. Asta am avut de spus, aștept întrebările din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Sep Custacea, ai cuvântul. Nu m-am gândit că raportorul va vorbi atât de puțin. Am două puncte la care doresc să mă refer. Odată, din partea Riei Umelreuter, dar și din partea doamnei Gabriela Crețu, mi se pare bună propunere și anume să nu se, vorbea, să nu se învețe numai limba engleză, dar și mai ales limba vecinilor. Dacă vorbim, dacă învățăm numai engleză, există uh, pericolul ca vecinii să vorbească între ei numai engleză și nu mi se pare cea mai bună soluție. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 14, am auzit că domnul raportor uh, are unele îndoieli cu privire la acesta. Aș dori să îl uh, argumentez. Între timp există uh, informații de la oamenii de știință, conform cărea limba maternă este foarte importantă pentru învățarea limbilor străine. De aceea este foarte important acest aspect pentru imigranți. Nu vreau să spun prin acest amendament faptul că, dragi migranți, voi cei care veniți uh, aici, uh, învățați limba, învățați numai limba voastră, uh, închideți-vă în cercul vostru. Nu, nu este vorba de asta, este vorba de integrare. Dacă învață limba statului în care trăiesc. Însă pentru a învăța limba statului în care imigrează, este foarte important să își învețe limba maternă. Cunosc Uh, de, uh, acest, uh, această situație și din partea oamenilor de știință am aflat că nu putem ignora acest aspect al limbii materne, pentru că um, dacă le îngreunăm accesul la limba maternă, le îngreunăm și accesul la limba noastră. Așadar, am să vă rog, domnule Ceaba, poate vă veți schimba părerea cu privire la acest amendament mulțumesc, un indiciu și poate o sugestie pentru uh, englezi să nu vorbească numai engleză, ci poate și alte uh, limbi. Aveți cuvântul, uh, colegă. Reiau argumentele de data trecută. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, raportorului <laughs> și uh, colaboratorilor săi, cu care am găsit, cred, formule foarte bune de compromis uh, pentru ca să avem un raport foarte clar și cu precizări extrem de la obiect să spunem. sunt de acord cu uh, colegul în ceea ce privește limba maternă ține de gramaticile generative uh, chiar dacă e foarte radical noam chomsky înainte de a fi atât de radical uh, a dezvoltat o teorie care poate fi bază științifică pentru faptul că e, necesară stăpânirea unei gramatici care e cea maternă foarte bine pentru dezvoltarea celorlalte încât nu mi se pare problematic amendamentul paisprezece de asemenea noi am tinde să îl susținem dacă raportorul poate să mai reflecteze n ar fi rău. nu, nu cred că pare, e problematic din punct de vedere politic Ja, danke. Uh, Mulțumesc. Pentru domnul Custacior, în ceea ce privește amendamentul 14. Uh, și mie mi se pare în regulă, însă, având în ved- m-am gândit și la, și acesta este cazul și la alte amendamente, este, nu este vorba de uh, Comisia pentru ocuparea forței de muncă care ar trebui să se ocupe de aceste aspecte, ci mai degrabă cea pentru educație. Dar sigur nu mă opun acestei, acestui amendament, e clar. ca membru al unei mari minorități, am încercat să mă uh, rezum la amendamentele ce țin de ocuparea forței de muncă pentru ca nimeni să nu poată spune că nu sunt uh, că sunt, uh, că sunt că nu sunt imparțial și de aceea m-am gândit că acest amendament mai degrabă s-ar potrivi la Comisia pentru Educație. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Știți că vom vota mâine și asupra acestui raport. Acum, drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Domnul Bragheto, aveți cuvântul, vă rog. Eu deja V-am adus la cunoștință amendamentele de compromis, numărul 8 și 9. Dacă e să fiu, să vorbesc pe scurt, majoritatea acestor propuneri de amendamente de compromis vor să țină cont de propunerile majorității colegilor. Practic, există două modificări principale pe care le aduc aceste amendamente de compromis față de propunerea inițială a Comisiei. E vorba de compromisurile E și F, ambele făcând referire la articolul numărul 8 din directivă cu privire la definirea îngrijirilor uh, de specialitate spitalicești și la lista pe care trebuie să o întocmească Comisia și pe care să o adreseze statelor membre. Și apoi, apropo de alineatul 3, cu privire la autorizațiile care trebuie date în mod preventiv, pentru care singurul criteriu să fie că statul de afiliere să prevadă un sistem în, în care s-ar crea probleme de ordin uh, financiar și medical dacă pacientul uh, respectiv ar trebui să rămână în statul de afiliere, deci el ar putea astfel să primească autorizația pentru a uh, putea să primească îngrijiri într-un alt stat. Deci, cum spuneam, sunt principalele modificări față de propunerea inițială a Comisiei. În rest, e vorba despre amendamente de compromis care au încercat să țină cont de propunerile colegilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lin are acum cuvântul. Uh, mulțumesc. Dați-mi voie să-i, rapo- să mulțumesc domnului raportor pentru cooperarea uh, în acest sens. Știu că nu uh, sprijiniți două dintre amendamentele mele Însă sunt mulțumită uh, cu privire la 154, însă sunt îngrijorată că nu, adept, adop, nu acceptați 191, amendamentul meu, statele membre se informează reciproc, fără întârziere și într-un mod proactiv cu privire la furnizorii de asistență medicală sau cadrele medicale împotriva cărora se iau măsuri regulamentare în ceea ce privește înregistrarea lor sau dreptul lor de practică. Din punctul meu de vedere, este foarte important ca un pacient să știe dacă este uh, tratat de către un doctor care va trece într-un alt stat membru uh, exista o obligație legală pentru un schimb de informații stabilit într-o rezoluție din mar martie 2007. Mă întreb de ce sunteți împotriva amendamentului 191 când este vorba de fapt de protecția pacienților pentru a ne asigura că pacienții nu sunt uh, tratați de către un doctor care a fost uh, exclus uh, din alt stat membru, care nu mai poate profesa într-un alt stat membru. În rest, vă mulțumesc foarte mult că ați colaborat cu mine cu privire la amendamente. Doamna von Lanke. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că la raportul uh, cu privire la multilingvism am vorbit engleză. Um, la întâlnirile dinainte am, um, am vorbit engleză uh, pentru că nu aveam uh, traducere în uh, neerlandeză. Așadar, Mulțumesc colegilor pentru că am reușit să clarificăm foarte multe lucruri, însă există o serie de detalii pe care mai trebuie să le uh, punem la punct. Odată aș dori să atrag atenția colegilor asupra faptului că am reușit să clarificăm domeniul de aplicare al acestei directive. Este vorba de mobilitatea pacienților și nu a cadrelor medicale. Deci nimeni nu ne mai poate uh, reproșa acest lucru. Este vorba exclusiv de mobilitatea pacienților. Singura problemă însă este că trebuie, ar trebui în acest sens să votăm și pentru uh, amendamentul 37 și 48 al verzilor care limitează noțiunea de uh, îngrijiri transfrontaliere uh, de specialitate care țin care limitează această noțiune numai la pacienți și nu și la cadrele medicale. În al doilea rând, suntem de acord cu toții că ar trebui să introducem o clauză care să dea prioritate uh, reglementării și coordonării uh, sistemelor de securitate socială. Amendamentul 73 al verzilor stabilește foarte bine acest lucru, chiar mai bine decât amendamentul meu 71, pentru că verzii spun foarte clar, în cazul în care există uh, un conflict, regulamentul are prioritate. Uh, din câte știu eu, raportorul vrea să sprijine um, amendamentul 72 al RIA. Sunt de acord, însă uh, este același lucru uh, menționat și în amendamentul 74. Deci aș dori să o întreb pe RIA dacă uh, ceea ce spune ea cu privire la, la regulamentul 983 nu este deja inclus în amendamentul 74 și dacă nu putem Uh, spri, uh, sprijini amendamentul, fie amendamentul meu 71 sau 73 al verzilor. În al treilea rând, mi se pare că am făcut o treabă foarte bună în, restric, în restrângerea um, tipului de uh, îngrijiri medicale care se uh, acordă. Mulțumesc pentru sprijinul acordat amendamentului 76 al verde, verzilor, uh, care este chiar mai bun decât al meu. Știți că am avut o uh, întreagă discuție cu privire la aceste aspecte. Punctul 4 este un punct cheie. Recunoaștem faptul că uh, autorizarea preliminară este regula de bază, nu excepția. Statele membre trebuie să uh, stabilească ce este îngrijirea spitalicească și ce este îngrijirea de specialitate numai astfel se poate împiedica ca mobilitatea pacienților să nu afecteze sistemele de sănătate din statele membre. Știu că mai există un aspect, o ultimă propoziție adăugată aici, iar unii colegi s-au speriat de această propoziție, însă ea spune numai că la aliniatul 3 al articolului 8, la A și B, 1 și 2, practic se formulează același lucru, dar mai larg, astfel încât uh, sunt mai multe cazurile în care uh, este necesară autorizarea preliminară, astfel încât ea devine uh, regula și nu excepția. De asemenea, cred că este important faptul că raportorul a acceptat sugestiile noastre, nu numai de a face față fluxului um, care uh, iese dintr-o țară de pacienți, dar și fluxului uh, care se îndreaptă înspre o țară. Este un aspect foarte important pentru grupul meu, uh, grupul meu politic baza legală a directivei actuale este articolul 95 cu privire la uh, piața internă. Asta este singura bază juridică pe care ne putem baza noi. Însă avem o problemă cu acest temei juridic pentru că ne oferă iluzia că se poate, uh, face, că se poate uh, aborda această problemă a mobilității pacienților numai prin intermediul pieței interne și de aceea eu și colegii mei uh, insistăm să se facă referire nu numai la articolul 95, dar și la 152 cu privire la sănătate publică, astfel încât să fie foarte clar că dorim ca această directivă să nu țină numai de piața internă, ci, de, ci o directivă care are grijă de sănătatea uh, publicului, pacienților și a societății în general. Acestea au fost comentariile mele. Domnule președinte, cred că dacă putem rezolva toate aceste aspecte, noi, în calitate de comisie pentru ocuparea forței de muncă, vom fi dat un semnal foarte clar Comisiei, comisiei de Mediu. Încă o întrebare. Este clar, sunt clare competențele acordate uh, comisiei noastre? Uh, pentru că, domnule președinte, domnule raportor, este foarte clar că în această comisie putem ajunge la un bun rezultat. Însă, dacă acest rezultat bun nu este luat în considerare de Comisia de Mediu, atunci nu ne ajută la nimic. Așadar, tot revin cu această întrebare pentru că pentru grupul meu politic este o întrebare esențială. Mulțumesc voi spune câteva cuvinte mai târziu. Acum, doamna Reuten. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am avut ocazia să vorbesc îndelung cu domnul Braghetto despre această directivă. Aș fi vrut să vorbesc și cu Ana, dar nu a fost suficient timpul pe care îl aveam la dispoziție și de aceea am să încerc să-i răspund acum. De aceea am să încerc să împart pe puncte tot ceea ce a spus ea despre 72, 74 și așa mai departe. Problema e că noi ezităm cu privire la autorizarea acestei mobilități a pacienților și ne gândim și la hotărârile Curții de Justiție. Am impresia că va trebui să fiu mai degrabă de acord cu poziția Comisiei Europene, mai degrabă decât cu anumite amendamente. Încerc să fiu realistă, domnule președinte. Știu că trebuie să cerem ceva uh, realizabil și că trebuie să acceptăm niște compromisuri. Însă, pentru mine, articolul 8 este articolul care ne dă cheia problemei. Aici sunt anumite prevederi care au fost amendate de colegii mei și am senzația că încercăm să suprimăm anumite competențe ale comisiei, să îi le sustragem, ceea ce ar putea avea consecințe nebănuite și importante. Dacă comisia nu mai poate să fie cea care spune când un pacient poate beneficia de îngrijiri într-o altă țară decât țara sa de uh, afiliere, dacă nu mai poate spune cum sunt definite anumite îngrijiri spe, uh, spitalicești, deci atunci când nu mai poate să facă aceste lucruri și în locul ei o trebuie să o facă cele 27 de state membre, ei bine, nu vom mai putea vorbi despre domeniul transfrontalier. Cu ocazia următoarelor alegeri, mi-ar place să pot să spun că aceste îngrijiri uh, transfrontaliere sunt o posibilitate acordată pacienților. Însă, pentru mine, acest text este încă mult prea reticent. Și mai doream să spun ceva, domnule președinte. Nu mă opun faptului că statele membre trebuie să poată să controleze fluxurile de pacienți. Dar dacă vor exista 27 de modalități diferite de a face aceasta, atunci directiva va fi golită de sens. Și atunci vă întreb, dragi colegi, oare n-am putea să ne reunim din nou Eu una am ceva experiență în domeniul, uh, domeni, în domeniul îngrijirilor transfrontaliere, chiar și o experiență personală, să spun așa. Și tare mi-e teamă că vom renunța la anumite lucruri, ori deja trebuie să renunțăm la anumite drepturi din cauza hotărârilor Curții de Justiție. Deci haideți să facem în așa fel încât această directivă să spună uh, niște lucruri într-un fel cât se poate de clar, de precis. Curtea a luat anumite hotărâri și am senzația că aici dăm înapoi. Domnule președinte, eu sunt absolut dispusă să iau legătura cu fiecare parte interesată, dar am senzația că suntem mult prea reticenți. Mulțumesc. Domnul Lambert, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru munca depusă. Sunt de acord cu Ayn Van Lanke când, uh, cere, uh, când ne cere să adoptăm amendamentele verzilor. Și eu mă, îmi pun întrebări cu privire la anumite uh, Uh, compromisul la care s-a ajuns. Dar pentru a reacționa la ceea ce a spus Ria și la ceea ce au spus alții, uh, alții în această dezbatere, noi, de fapt, aici căutăm un echilibru. Um, este echilibrul între a da dreptul pacienților de a alege unde doresc să uh, primească îngrijiri medicale și uh, Uh, statele care acordă și sprijină aceste uh, servicii. Aș dori să văd acest lucru foarte clar exprimat în articole, nu numai în considerente. În articole uh, care fac legătura cu 152 și 116. Cred că acesta este echilibrul pe care trebuie să-l avem și anume să fie în articole și nu numai în considerente care sunt uh, um, care nu sunt luate în considerare în fața Curții, Curții Europene de Justiție. Apoi este vorba de dreptul pacienților de a primi îngrijiri, îngrijiri medicale. Uh, dacă vor să le plătească ei, pot alege oriunde. Întrebarea care se pune este uh, când avem de a face cu uh, plăți făcute de către state. Dacă dorești certitudine că ți se vor returna aceste fonduri, atunci este nevoie de o autorizare preliminară, pentru că altfel nu se va ajunge la o certitudine cu privire la uh, suma și la serviciile pentru care se vor uh, primi banii din partea statului. Așadar, dacă nu stabilim acest lucru, întotdeauna va exista un element de incertitudine. Aici, uh, din acest motiv, noi vom sprijini unele dintre aspectele ce țin de autorizarea preliminară, nu numai pentru statele membre, dar și pentru pacienți, pentru că ei trebuie să știe ce sume uh, și ce, pentru ce servicii le vor fi rambursați banii. Numai așa putem asigura certitudinea pe care ne dorim cu toții. Așadar, trebuie să fie foarte clar definite răspunderile. Cred că încă mai există unele întrebări cu privire la ce așteptări putem avea din partea statelor membre de a uh, ne oferi uh, termen de comparație cu alte 26 de state membre, dar cred că facem pați, pași uh, înainte și cred că putem ajunge cu privire la aceste aspecte, la ceva care este foarte clar și oferă certitudine astfel încât uh, Comisia de Mediu să ne recunoască expertiza. Mulțumesc! Înainte de a mă întoarce la domnul Breghetto, ar dori să fac și eu unele comentarii, odată de ordin general. Cred că am avut o cooperare foarte bună între grupurile politice în această comisie. Mi se pare un lucru foarte bun. Avem o bază foarte bună pentru, pentru că toată lumea dorește să ajungem la un uh, consens cât mai larg și cred că este un aspect pozitiv. De obicei, eu nu depun amendamente, însă am depus unul pe, în ceea ce privește uh, ceea ce a spus domnul Christiansen, și anume uh, autorizarea preliminară. S-a discutat foarte mult despre acest uh, lucru. Este ceva de care trebuie să se ocupe statul sau um, statul membru respectiv, însă el se referă de fapt la siguranța pacientului, pentru că sunt foarte puțini cei care pot să plătească un tratament în străinătate, iar apoi să se întoarcă uh, acasă și să nu știe dacă acest tratament va fi uh, eficient. Singurii care își permit acest lucru sunt cei care au foarte mulți bani. Însă sunt oameni care au mai puțin bani în buzunar și este esențial pentru ei să știe dacă tratamentul lor va fi uh, aprobat și va fi plătit dacă au avut parte de el în străinătate. De aceea cred că autorizarea preliminară este esențială. Acesta este și motivul pentru care eu cred că um, această propunere privind autorizarea preliminară este elementul cheie al acestei directive. Apoi, în ceea ce privește procedura. Nu vom vota mâine acest aspect, îl vom amâna, și anume din următoarele două motive. Odată. Astăzi am citit o scrisoare din partea președintelui Comisiei Envi, iar în această scrisoare președintele scrie Comisiei Jurii cu privire la temeiul juridic pentru această directivă. Această scrisoare nu a fost trimită, trimisă tuturor, însă am citit-o și dânsul spune că a primit o serie de amendamente în comisia sa care încearcă să schimbe baza legală pentru uh, această directivă, de aceea cere uh, uh, recomandări din partea Comisiei Jurii uh, cu privire la ce se aplică aici. În al doilea rând, a existat, se pare, o discuție în această comisie cu privire la contribuția noastră, poziția noastră față de ceea ce s-a spus în uh, Comisia de uh, Sănătate. Trebuie să discut cu domnul Braghetto cu privire la acest subiect. Știm acum că există o scrisoare care a fost trimisă uh, Uh, Comisiei Jurii și de aceea trebuie să vorbesc și cu președintele UTSCHI cu privire la poziția noastră cu privire la uh, această, acest act normativ. Deci cred că este un lucru foarte bun că avem această dezbatere. Și cred că este bine să fim de acord, însă și știu că suntem de acord, însă aș dori să vă rog să amânăm votul de mâine pentru a clarifica aceste aspecte. Este vorba de temeiul juridic și pozițiile celor două comisii. Domnule Breghetu, aveți cuvântul. Ma, anch'io innanzitutto ringrazio... Mulțumesc. Eu trebuie să Mulțumesc pentru spiritul de cooperare și pentru ajutorul reciproc, astfel încât să putem să ajungem la un compromis cu privire la aceste articole sensibile 72, 73, 74. Însă, poate reușim să reluăm toate aceste chestiuni ulterior de asemenea cu privire la amendamentele 37-48, putem să aprofundăm discuția. Apropo de celelalte două chestiuni, și anume de prudența din uh, articolul 8, de această ezitare de care am dat dovadă, nu pot decât să-i răspund că numai astfel am putut să ajungem la un consens. Acesta este punctul de echilibru pe care l-am găsit între diferitele noastre opinii și mai mult de atât n-am putut să facem. Apropo de 191, ca și cum nu am înțelege cât de important este ca pacientul să știe că medicul care se ocupă de el este unul care prezintă niște garanții, că nu ar fi, de exemplu, un medic care a fost uh, exclus din ordinul uh, medicilor într-o altă țară. Despre asta era vorba, dacă nu mă înșel. Dar noi ne-am dorit în această directivă să nu abordăm chestiuni care țineau de specialiști, de personalul spitalicesc, ci am vrut să ne ocupăm numai de drepturile pacienților. Deci, cum spuneam, motivul pentru care sunt împotriva acestui amendament e cel pe care tocmai vi l-am expus. Dar, apropo de vot, domnule președinte, apropo de aceste competențe care ar fi și ale noastre și ale Comisiei Envi, chestiunea rămâne deschisă, dar dacă nu votăm mâine, atitudinea deciziei președintelui. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule Braghetov. mulțumesc și dumneavoastră, dragi colegi, pentru această discuție constructivă. Cum v-am explicat, vom avea mai mult timp la dispoziție pentru această directivă și pentru a discuta cu părțile interesate, dar trebuie să vă cer tuturor să așteptați ca Comisia Jurii să-și dea avizul cu privire la aceste competențe pe care le-am avea și noi și cei de la Envi. Cam atât am avut de spus. Acum trecem la raportul meu asupra descărcării de gestiune pentru 2007. Voi fi scurt, am primit un singur amendament din partea doamnei Stauner. Ea dorește să se includă și cu statele membre. astfel încât să se îmbunătățească sistemul european de supraveghere și control. Sunt în favoarea amendamentului dumneaei și la adăugarea acestor cuvinte nu au existat alte amendamente, deci dacă altcineva dorește să ia cuvântul, nu, nimeni. Bine, cu asta s-a încheiat dezbaterea la punctul numărul 9. Vom vota mâine. N-a fost foarte complicat. Acum trecem la punctul numărul 10. Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, dispozițiile privind gestiunea financiară și raportorul nostru este doamna Gabriela Crețu, care îi dau cuvântul acum. Doamna Crețu. Eu. Aveți cuvântul, doamna Crețu. Thank you very much. Uh, health issue. It is a big issue. <laughs> vă, vă mulțumesc. Trebuie să, mul- să încep prin a mulțumi secretariatului pentru sprijinul deosebit uh, acordat în uh, realizarea raportului pentru că nu pot să mulțumesc colegilor nu există niciun amendament uh, depus în această privință. Eh, nu știu dacă este cazul să reiau pe scurt eh, despre ce este vorba pentru colegii care eventual au eh, fost absenți la dezbaterea de data trecută. e o întrebare pentru colegii mei. nu e cazul. Da. în aceste condiții mulțumesc, mulțumesc secretariatului și conform trendului de data trecută probabil că vom vota pozitiv și vom acorda avizul conform pentru simplificarea procedurilor. mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Așadar, nu există amendamente. Vom vota mâine și am încheiat cu această dezbatere. Mulțumesc! Următorul punct de pe ordinea de zi. Dacă lucrurile merg așa de repede toată ziua, dacă ar fi mers așa de repede toată ziua, am, put, am fi putut avea o reuniune a coordonatorilor. Nu contează. Următorul punct, egalitatea de tratament între bărbații și femeile care desfășoară activitate independentă. Domnule Cocilovo. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu cât se poate de succint, pentru că deja a avut loc discuția generală asupra acestui uh, proiect de aviz. Principiile fundamentale sunt de a sublinea că trebuie să existe o egalitate de tratament între bărbații și femeile și partenerii lor care desfășoară o activitate independentă și al doilea principiu este că trebuie să ținem cont de hotărârile Curții de Justiție. De asemenea, subliniem faptul că aceste principii trebuie să fie valabile pentru toate întreprinderile, nu numai pentru cele noi create, ci și pentru cele care există de la bunul început, de când există piața internă. De asemenea, trebuie să existe egalitate în ce privește protecția socială pentru bărbați, femei care sunt angajatorul principal, întreprinzătorul principal și partenerii acestora. Și trebuie exclusă orice fel de discriminare și disparitate directă sau indirectă. Am primit pentru textul meu inițial patru amendamente, toate sunt coerente și pot fi acceptate. atât amendamentul colegii Bauer, cât și, cât și amendamentul colegii Schröter, care uh, aduc precizări suplimentare cu privire la reprinderile familiale, de exemplu. Deci, eu cred că le putem adăuga fără nicio problemă la textul inițial. Însă se pare că serviciul juridic ar trebui să facă o verificare dacă din punct de vedere al terminologiei totul este corect, dar acest lucru nu ar trebui să pună prea multe probleme. Aș vrea să mai răspund și colegii Bauer apropo de referirea care s-a făcut la multe articole unde s-a vorbit de, uh, nu numai de partenerii um, ci și de alte categorii de parteneri, dar aș dori să-i spun doamnei, uh, uh, colegei mele, că acest lucru este deja inclus în raport. Și conform definiției, atunci când se vorbește despre parteneri, se ține cont și de cei care uh, împărtășesc celelalte drepturi, deci nu numai soțul sau soția. Deci nu are rost să facem o trimitere la această definiție pentru că, cum spuneam, totul există în raport. Deci, propun ca textul să fie pre uh, prezentat la vot așa cum apărea uh, el inițial, plus cele patru amendamente pe care le-am acceptat. Vă mulțumesc! Tack så mycket. Eh, ordet fritt. Inga synpunkter. Eh, då... Eh... Nu cere nimeni cuvântul. Așadar, vom încheia această dezbatere. Votăm mâine. Mulțumesc, domnule Cocilovo. Mai avem un punct pe care trebuie să îl discutăm. Este vorba de o întrebare orală cu privire la copiii migranților care au rămas în țara de origine. Numele meu este pe această moțiune, însă asta pentru că sunt președintele comisiei. Regula spune că comisia își exprimă această poziție și, drept urmare, președintele o reprezintă. Doamna Plam este, de fapt, cea care a avut această inițiativă. Nu vreau de aceea să vorbesc numai eu, pentru că eu vorbesc uh, în numele uh, în numele Comisiei. Doamna Plumb, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc mult uh, Comisiei, să-i mulțumesc lui Stephen Hughes, cât și lui Peter pentru sprijinul și susținerea în dezvoltarea acestui subiect la nivelul Comisiei uh, pentru Muncă. Uh, a vrea prin această întrebare sau aceste întrebări să atrag uh, atenia asupra acestui fenomen al copiilor ai căror părini sunt plecai uh, la muncă în străinătate un fenomen care reprezintă cea de a doua faetă a migraiei un fenomen care are un impact negativ asupra uh, întregii societăi extinderea lui în ultimii doi ani este amplă atât la nivel internaional cât i la nivel european uh, a vrea să vă spun că nu există date statistice la nivelul statelor membre în ceea ce privete numărul copiilor care sunt singuri acasă i ai căror părinți lucrează în alte state membre i aș vrea să vă spun că în românia ă, datorită parteneriatului pe care îl avem cu societatea civilă s a făcut un studiu și am înregistrat un număr de trei sute cincizeci de copii ai căror părinți lucrează la muncă în alt stat membru din care o sută douăzeci și șase sunt singuri fără niciun fel de părinte lângă ei efectele negative ale acestui uh, fenomen spuneam că au un impact deosebit la nivelul uh, întregii societăți uh, la nivelul copiilor și al familiilor creând depresii rezultate slabe la învățătură abandon școlar etc și chiar astăzi organizația națiunilor unite a prezentat un studiu prin care a demonstrat că acești copii care sunt singuri fără prezența părinților acasă au uh, uh, avut Uh, manifestări de suicid din ce în ce uh, mai multe cazuri înregistrându se și chiar se face o referire inclusiv la țara mea. Acești copii uh, sunt mai mult expuși riscului de a fi abuzați, cât și riscului excluziunii sociale. de aceea eu consider că lupta împotriva dezechilibrelor sociale este foarte importantă atunci când vorbim de viitorul uniunii europene și cred că măsurile de susținere și de protejare a copiilor și a familiilor sunt factori deosebit de uh, importanți în acest demers. sper ca prin uh, răspunsurile pe care le vom obține from the european commission and from the council will contribute Uh, Sper că răspunsurile pe care le vom obține din partea Comisiei și a Consiliului ne vor permite să obținem răspunsurile pentru a asigura viitorul Europei. <laughs> It's multilingvism. Tack Då har ytterligare en på talarlistan, det är fru Lambert. Mulțumesc. Doamna Lambert a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Plumb că a adus uh, pe agenda noastră acest aspect. Eu aș dori să depun unele amendamente care să nu modifice neapărat uh, sensul acestei rezoluții, dar tonul ei și, anume, și mai mult să um, clarifice domeniul de aplicare pentru a fi clar că este vorba de uh, migranți în interiorul Uniunii Europene, nu în general migranți. Apoi, în ceea ce privește tonul, pentru a clarifica că este vorba de un risc. Nu este un, uh, pentru a spune că nu este un rezultat automat la care se ajunge la toți copiii, ci pentru că, ci că se întâmplă în cazul unor copii. Uh, nu schimbăm substanța, conținutul acestei rezoluții, ci doar tonul acesteia. Însă cred că este un uh, domeniu foarte interesant și sper că vom primi un uh, răspuns pozitiv la întrebarea adresată aici. Mulțumesc, doamna Tomașevska. Ja chciałam bardzo podziękować za postawienie tego problemu i za zwrócenie się do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Aș dori să mulțumesc În Polonia avem de asemenea această problemă a copiilor rămași fără niciun părinte pentru că părinților au imigrat. Deci avem tot interesul să rezolvăm această problemă. Vă mulțumesc că punem această întrebare orală. Mulțumesc. Pentru a încheia această discuție, este o inițiativă a comisiei noastre. Sunt de acord că este o inițiativă foarte importantă. Toți cei trei vorbitori au uh, subliniat acest aspect. Este important să uh, ridicăm acest aspect și să uh, îl discutăm au ex- sunt, există o serie de amendamente care au fost depuse în timpul zilei de astăzi și sper că vom putea să fim de acord cu privire la ele și să votăm mâine pentru a avea un uh, semnal clar din partea comisiei noastre cu această rezoluție când vom merge în următoarea sesiune plenară. Am încheiat și această dezbatere cu privire la rezoluție și întrebarea orală. Vă mulțumesc! Cred că cu aceasta am ajuns la finalul ordinii noastre de zi pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul dumneavoastră, pentru participarea la dezbatere. Ne reunim mâine, votăm mâine, deci am să vă rog să vă aduceți cartelele de vot. Acestea fiind spuse, domnul președinte mulțumește și interpreților. Nu va avea loc o reuniune a coordonatorilor. Uh, am crezut că nu va putea avea loc uh, va avea loc mâine. Așadar, vă mulțumesc! Now it's